felicitări. Estonia, în 24 februarie 2018, va sărbători 100 de ani de la uh, existență și pentru această ocazie Estonia dorește să aducă unitate prin echilibru pe uh, Uniunii Europene, creând uh, punți între economie, securitate, digitalizare și durabilitate. Urăm succes uh, președinției Estoniei, care a început să se pregătească pentru această președinție în, deja din anul 2012. Deci, Sven Mixer, așteptăm să auzim din partea dumneavoastră care sunt principalele puncte pentru politica externă. Cred că va fi vorba de extindere, Turcia, Marea Mediterană. Poate să ne spuneți câteva lucruri și în legătură cu summitul de la Trieste care va începe mâine pentru a vedea uh, ce putem face pentru a apropia și mai mult de Uniunea Europeană statele din Balcanii de Vest. Și, dragi colegi, aș propune să dăm acum cuvântul uh, Ministrului de Externe, după care o să avem timp pentru o dezba- uh, dezbatere și cel mai târziu la ora 16 trebuie să încheiem acest punct de pe ordinea zi, de zi pentru că atunci va sosi uh, Helga Schmidt, cu care vom discuta în forma uh, biroului lărgit. Vă mulțumesc și aveți cuvântul, domnule ministru. Vă mulțumesc, domnule președinte McAllister, stimați membri ai Comisia FET al, al Parlamentului European, doamnelor și domnilor, mă bucură să văd uh, că sunteți interesați de prioritățile președinției estoniene în domeniul politicii externe de securitate și de extindere, mai ales ținând seama de faptul că astăzi și în ultimele două zile um, Bruxelles a fost vizitat de 10 din cei 15 membri ai guvernului uh, eston, luând cuvântul în fața comisiilor relevante ale Parlamentului European, privind prioritățile președinției estoniene, de- deci ați avea alternative, nu ați fi obligat să stați să mă ascultați pe mine astăzi. Este o mare plăcere și onoare să discut aceste priorități împreună cu dumneavoastră și apreciez foarte mult contactele strânse pe care le avem deja cu Parlamentul European. Apreciez de asemenea buna cooperare pe care o avem cu Comisia pentru Afaceri Externe și, în mod specific, domnule președinte, um, ne-am întâlnit deja în martie acest an, o întâlnire care a fost foarte utilă pentru a pregăti agenda președinției estoniene. A fost o întâlnire care m-a ajutat să înțeleg foarte bine care sunt așteptările dumneavoastră, care sunt așteptările Parlamentului European vis-a-vis -vis de președinția estoniană. De asemenea, să înțeleg uh, care sunt uh, activitățile uh, cotidiene și toată dinamica relevantă din interiorul Uniunii Europene și din vecinătatea sudică și estică a Uniunii Europene. Aș dori de asemenea să felicit uh, activitatea excelentă din ultimele șase luni a președinției malteze, cu care am cooperat uh, excelent, cu care am avut contacte strânse și evident că am început să lucrăm deja în cadrul uh, trioului cu Bulgaria și cu Austria în această uh, primăvară. Estonia a comemorat 13 ani uh, din momentul în care a aderat la Uniunea Europeană, chiar dacă timpul, avem impresia că timpul ar fi zburat, dacă ne gândim la perioada dinaintea aderării Estoniei la Uniunea Europeană, Înțelegem că a fost nevoie de multă muncă, de reforme uh, dificile pentru a pregăti uh, țara noastră să adere la Uniunea Europeană și pentru a respecta toate criteriile necesare. Și privind în urmă, pot să spun că țara noastră și cetățenii noștri au avut mult de beneficiat uh, de pe urma noilor oportunități economice, de pe urma stabilității oferită de statutul de membru al, un, al Uniunii Europene. Din 1957, cetățenii europeni au avut șase, au avut șase decenii de uh, prosperitate, pace, proces prin care și ță, din care țara mea a făcut parte în ultimii 13 ani, însă anul trecut, după votul din Regatul Unit, toată lumea a înțeles că acest optimism legat de Europa și sentimentele pozitive legate de Europa nu sunt împărtășite de toți cetățenii europeni. Există unii cetățeni care au început să uh, să, să adreseze întrebări uh, existențiale privind viitorul Uniunii Europene și, din păcate, aceste, în fericire, aceste temeri care s-au manifestat după referendumul din Regatul Unit sunt în retragere astăzi și astăzi există un grad mai mare de optimism privind viitorul Uniunii Europene în comparație cu situația din urmă cu, din urmă cu un an, ceea ce se reflectă de asemenea și prin dinamica pozitivă a economiilor europene care au reflectă noul optimism, de exemplu, rezultatele alegerilor din câteva state membre, însă nu cred că am reușit să depășim toate dificultățile, navigăm în continuare niște ape dificile, deci viitorul curs al Uniunii Europene este în continuare un subiect important și oportun. Motoul uh, președinției noastre este unitate prin echilibru, unitate înseamnă, în primul rând, uh, un sprijin uh, puternic oferit uh, principiilor fundamentale ale, ale proiectului european, respectarea în același timp a diversității, care în sine este o valoare foarte importantă europeană. În mod evident, există o varietate de interese, de, prior, de priorități între cele 28, în curând 27 de state membre. Deci este evident că trebuie să găsim un echilibru între interesele individuale, uneori unice ale statelor membre și între diferitele grupuri uh, ale populației Uniunii Europene. Pentru ca Uniunea Europeană să meargă înainte, am, ne-am gândit la patru teme generice, patru uh, zone de politici în jurul cărora am construit uh, agenda președinției noastre. În primul rând, o economie deschisă și inovatoare pentru Uniunea Europeană, o precondiție pentru dezvoltarea Uniunii și pentru bunăstarea în, societatea, în, în societățile europene. În al doilea rând, o Europa sigură. Considerăm că noi privim securitatea din punctul de vedere al indivizibilității aspectelor uh, interne și al indivizibilității securității în termeni geografici. Într-o lume globalizată, evenimentele care se petrec departe de acasă au consecințe directe și implicații asupra securității din Uniunea Europeană într-un mod direct și vizibil. În al treilea, în al treilea rând, un lucru important pentru noi, una din uh, prioritățile noastre orizontale este reprezentată de agenda uh, digitală. Este, un, este o temă foarte cuprinzătoare pentru că acoperă subiecte cum ar fi economia digitală, fluxul liber al informațiilor, securitatea cibernetică și așa mai departe. Și apoi, în mod evident, o Europa inclusivă și durabilă este o altă prioritate importantă pentru noi. Primul ministru, așa cum a spus președintele Comisiei AFET, a prezentat săptămâna trecută, în general, prioritățile uh, președinției estoniene în plenara de la Strasburg. Dorim să fim un uh, mediator uh, care să permită avansarea pe toate aceste domenii în următoarele șase luni, să găsim consensul acolo unde acest lucru este posibil. Și acum, trecând la agenda privind politica externă, Aș dori să încep uh, referindu-mă la extindere. Extinderea cred că se află în centrul uh, agendei de politică externă a Uniunii Europene. Sunt complet, uh, sunt cu totul convins că perspectiva de lui la Uniunea Europeană este un, um, un vector care susține reformele în statele respective. O, state care doresc să devină parte dintr-o Uniune Europeană, o Uniune bazată pe uh, anumite valori, cum ar fi statul de drept, democrație, libertate, valori care trebuie să fie respectate de statele care doresc să adere la Uniunea Europeană și vom cere respectarea acestor uh, principii și valori. Am vizitat o serie de state candidate în ultimele luni, și o să încep cu statele din Balcanii de Vest. Consiliul European a, a discutat uh, situația din Balcanii de Vest în martie. Statele membre și-au reafirmat uh, sprijinul uh, oferit perspectiva europene pentru statele din această regiune. Șefii de guvern și de stat au insistat asupra importanței bunelor relații, relații de vecinătate, un element esențial în, în procesul de aderare la Uniunea Europeană. Și cred că merită să menționez că în acest moment negocierile de aderare cu toate țările candidat sunt uh, departe de uh, a fi, de a ajunge în uh, fazele finale și însă pe parcursul președinției malteze Uniunea Europeană a reușit să deschidă Uneori chiar se închide anumite capitole de negociere cu Muntenegru și cu Serbia, de exemplu, și sperăm că vom putea avansa aceste negocieri și, în mod evident, uh, sperăm că putem să deschidem și să închidem în mod provizoriu alte capitole de negociere pe, par- pe parcursul președinției noastre. Cred că cele mai importante domenii asupra cărora trebuie să ne concentrăm este combaterea corupției, un sistem uh, de justiție independent, protejarea libertății de exprimare și a libertății mass media și uh, trebuie să ne asigurăm că Uniunea Europeană este în stare să se țină de cuvântul dat în momentul în care uh, toate criteriile respective sunt, um, sunt îndeplinite. Deci să ne îndeplinim de obligațiile noastre în momentul în care uh, țările candidat și-au făcut temele um, de acasă. Pentru că doar așa politica de extindere va rămâne în continuare credibilă. Și acum câteva remarci legate de state individuale din regiunea respectivă. Muntenegrul este un lider din punctul de vedere al negocierilor de aderare la Uniunea Europeană și așteptăm cu nerăbdare să continuăm acest proces de aderare pe durata președinției noastre, însă urmărim îndeaproape reformele din Muntenegru în domeniul statului de drept. Ne dorim de asemenea un proces stabil din punct de vedere politic, încurajând toate partidele politice să revină la, un, la susținerea instituțiilor uh, democratice, să readucă dezbaterea politică în cadrul instituțiilor democratice și să renunțe la boicotarea acestor instituții. Ne bucură faptul că Muntenegrul a devenit uh, membru al uh, organizației tratatului Atlanticului de Nord și faptul că am reușit să încununăm cu succes acest proces de aderare la NATO, cred că conferă credibilitate și politicii de extindere a Uniunii Europene. În legătură cu Serbia, suntem pregătiți să mergem mai departe cu aceste negocieri. Noul prim-ministru sârb și guvernul său uh, trebuie să intensifice eforturile de de reformă. Un aspect uh, critic se referă la dialogul care trebuie să se, care trebuie să se poarte și la respectarea uh, acordurilor deja convenite între cele două părți, din punctul de vedere al dinamicii politice și din punctul de vedere al alegerilor din Serbia. Nu este întotdeauna ușor, însă trebuie să uh, reamintim acest lucru permanent partenerilor noștri. Cu ocazia recentei vizite din, de la Belgrad, Alexander Vucic, noul președinte ales, m-a asigurat că reformele vor continua și că aderarea la Uniunea Europeană este obiectivul strategic al uh, Serbiei, așa cum au asigurat de fapt toți interlocutorii mei uh, pe parcursul acestei vizite. Desigur, un capitol critic este reprezentat de statul de drept. Și ne dorim și încurajăm autoritățile sârbe să treacă la pași hotărâți pentru a promova agenda statului de drept și, după cum am spus, de, de asemenea, normalizarea relațiilor cu Kosovo este un aspect important al agendei noastre și suntem dispuși să lucrăm toate statele membre, Comisia Europeană, Serviciul European de Acțiune Externă, Parlamentul European, Parlamentul European, care de altfel a fost foarte activ în promovarea reformelor din statele Balcanilor de Vest, sunt convins că își dorește să coopereze cu toată lumea pentru a merge înainte. În legătură cu uh, Kosovo, important este dialogul Belgrad-Priștina și recentele alegeri din Kosovo nu au dus uh, la formarea unui guvern încă. Să sperăm că un guvern va fi format cât mai repede posibil, astfel încât noul guvern ales, uh, instituit să poată să treacă la reformele necesare. Au fost făcuți uh, pași pe calea europeană și încurajăm Kosovo să profite la maxim de acest potențial. Însă trebuie să se depună multe eforturi în lupta împotriva corupției și a criminalității uh, organizate. De asemenea, uh, acordurile de stabilire a frontierelor cu Serbia și cu Muntenegru, de exemplu, trebuie să fie ratificate. În legătură cu Macedonia, Salutăm uh, evoluțiile din fosta Republică Iugoslava Macedoniei, unde s-a constituit în cele din urmă un uh, guvern. Este un nou început, însă s-a pierdut uh, mult timp, ceea ce înseamnă că agenda noului guvern va fi foarte încărcată. Au fost amânate câteva reforme și acum cred că trebuie să fie stabilite câteva priorități. Um, implementarea acordului semnat cu Priștina este o prioritate, de exemplu, și există câteva semne încurajante în acest sens. Săptămâna trecută, guvernul a adoptat un plan de acțiuni prin care încearcă să creioneze prioritățile naționale. Este important ca și procesul politic să progreseze și așteptăm o atitudine constructivă din partea noului guvern vis-a-vis -vis de noua uh, opoziție politică și preconizăm ca autoritățile să oferă toate, tot sprijinul necesar biroului procurorului special și încurajăm de asemenea să um, facă progrese când vine vorba de chestiunea numelui care a fost un obstacol în calea integrării europene a acestui stat. Retorica noului guvern este una care ne încurajează să sperăm că acest lucru va duce la evoluții po- uh, pozitive în viitorul apropiat. Când vine vorba de Albania, am luat notă de rezultatele alegerilor parlamentare de pe 25 iunie. Suntem încrezători că guvernul nu va pierde timp și va promova agenda, o agenda pozitivă. Am notat uh, de asemenea în mod pozitiv uh, raportul Comisiei Europene privind progresele înregistrate de Albania în procesul de aderare și vom respecta recomandarea făcută de Comisia Europeană și preconizăm ca în viitorul apropiat să fie început aceste uh, negocieri. În legătură cu Bosnia și Herțegovina trebuie să accelerăm eforturile necesare pentru a pune în aplicare în totalitate reformele necesare. Uh, cred că această țară va trebui să fie asistată în continuare de Uniunea Europeană, inclusiv prin reprezentanții noștri de la fața locului, însă responsabilitatea succesului procesului de reformă revine autorităților din Bosnia și retorica din uh, trecut uh, nu este una utilă pentru perspectiva de integrare europeană a Bosniei în acest moment. Turcia este în continuare o țară candidat și este în continuare un, un stat, un partener de importanță strategică pentru Uniunea Europeană. Drept urmare, sunt uh, convins că trebuie să păstrăm un dialog deschis cu Turcia. Uh, Uniunea Europeană uh, trebuie în, în continuare să ceară Turciei să facă reformele necesare și nu cred că să închidem poarta în fața Turciei ar fi uh, util pentru una din cele două părți și au fost înregistrate câteva uh, semnale uh, pozitive. Președintele Tusk și, uh, s-a întâlnit cu președintele Erdogan, ocazie cu, cu care uh, s-a încercat promovarea unei agende pozitive, dorim să consolidăm cooperarea cu Turcia în mai multe uh, domenii, uh, lupta împotriva amenințării teroriste, domeniul uh, energetic, punerea în aplicare a declarației comune UE-Turcia, um, a însemnat rezultate pozitive în mod uh, și cel mai important lucru este scăderea deceselor registrate în Um, estul Mării Mediterane și este deosebit de important ca în continuare Turcia să coopereze atât cu Consiliul Europei cât și cu Uniunea Europeană. Drepturile omului, principiul respectării drepturilor omului, democrația și statul de drept sunt uh, valorile fundamentale ale Uniunii Europene și dacă Turcia își dorește să meargă mai departe pe calea integrării europene, acestea sunt valorile pe care guvernul și autoritățile din Turcia vor uh, trebui să le respecte nu trebuie să uităm în același timp că, cu ocazia referendumului uh, constituțional, aproape jumătate din populația Turciei a votat împotriva modificărilor constituționale propuse și cred că trebuie să fim foarte precauți pentru a nu uh, deziluziona acea parte a electoratului, a populației din Turcia. Veștile legate de discuțiile din Cipru nu au fost uh, cele mai pozitive. Cred că în acest moment trebuie să, să um, rămânem în continuare concentrați asupra posibilităților de a susține aceste, aceste uh, negocieri. Și Uniunea Europeană se așteaptă ca și Turcia să aibă un rol uh, pozitiv în aceste negocieri. Și în fine, câteva chestiuni care nu sunt legate de politica de extindere. Migrația, în primul rând, Pentru migrație, cred că știți că avem nevoie de o abordare cuprinzătoare. Nu putem să facem o să trasăm o diviziune clară între dimensiunea internă și cea externă a migrației. Trebuie să găsim o soluție durabilă crizei uh, migrației și acest, această soluție durabilă va fi una din prioritățile președinției estoniene. Săptămâna trecută la, Tal- la Tallinn, ministrii de justiție și ministrii de interne s-au reunit și au discutat situația migrației, mai ales uh, ruta uh, din centrul Mării Mediterane, care, ruta care sfârșește în Italia și migrația va fi în continuare o, un punct prioritar pentru noi. Pe plan extern, cred că trebuie să lucrăm mai mult pentru a spori rezistența societăților și structurilor statale a, stat, a statelor de unde pornesc aceste fluxuri uh, migratorii. Doar săptămâna trecută, guvernul uh, eston a luat decizia de a aloca un milion de euro în plus uh, suplimentar pentru fondul, pentru fondul dedicat continentului african, prin care încercăm să susținem autoritățile relevante din statele din sudul Mediteranei pentru a-și controla propriile frontiere și depunem eforturi considerabile pentru a extinde domeniul de aplicare și capacitățile uh, operațiunilor europene în desfășurare menite să protejeze frontierele externe ale Uniunii Europene. Dorim ca capacitățile Uniunii Europene să fie îmbunătățite când vine vorba de rezolvarea aspectelor practice, cum ar fi înregistrarea și procesarea dosarelor uh, migranților care au ajuns deja pe pământ european. Să, și cred că soluții, cred că lumea digitală va fi utilă pentru a gestiona mai bine fluxurile migratorii. Și în fine, în ceea ce privește parteneriatul estic, acesta este una din prioritățile președinției Estonie, Estoniei Considerăm că parteneriatul estic a fost deosebit de important pentru a sprijini și pentru a consolida procesul de reforme în cele șase state care fac parte din vecinătatea estică a Uniunii Europene. Încercăm să consolidăm cele realizate. Avem acord de, asocia- de asociere și acorduri de cooperare cu câteva dintre aceste state și cu, cu trei state, cetățenii acestor trei state pot călători în Europa uh, nemai având nevoie de viză și în plus am încheiat uh, discuțiile cu Armenia privind noul acord cadru cu acest stat și suntem și de asemenea în mijlocul procesului de a discuta, respectiv de a negocia un nou acord cu Azerbaijanul și în legătură cu uh, Bielorusia, Va trebui să monitorizăm evoluțiile interne din acest stat, însă anul trecut s-au făcut câțiva pași înainte, din păcate anul acesta a fost urmaș de câțiva pași înapoi și trebuie să încurajăm Belarusia să își respecte obligațiile asumate deja. Nu știu dacă trebuie să mă refer la relațiile Uniunii Europene cu Rusia, la relațiile Uniunii Europene cu Statele Unite ale Americii sau cu relațiile cu parteneri și mai îndepărtați ai Uniunii Europene care au un impact și asupra securității europene. Dacă îmi permiteți, o să mă refer la toate aceste aspecte răspunzând întrebărilor din partea eurodeputaților. Vă mulțumim pentru faptul că ne-ați împărtășit care sunt intențiile Estoniei pentru politicile din următoarele șase luni, când aveți uh, președinția Consiliului. Avem 26 de minute pentru un schimb de vederi. Șapte persoane s-au scris să ia cuvântul. Can, Mafridis, Leeds, Astrivicius, Zofko. Ok, so that's eight colleagues, and I suggest that we close. Dragi colegi, vă sugerez să închidem lista de vorbitori. Două minute fiecare, după care Uh, domnul ministru va avea vreo 10 minute pentru răspuns. Bineînțeles că primul vorbitor este colegul nostru Kelam din Estonia. I'm very much encouraged uh, the, about the priority. Sunt foarte încurajat să aud care sunt prioritățile în timpul președinției parteneriat de migrația și Balcanii Occidentali. Însă, după cum știm, procesul de aderare din Balcanii de Occidentali s-a blocat la Consiliu, mai ales în cazul Macedoniei. Comisia a sugerat începerea negocierilor de aderare de vreo șapte ani și Uniunea Europeană are o responsabilitate aici. About this impulse. So, mm, I would very much de aceea eu vă încurajez să începem. Să încercați să găsiți un acord în unanimitate pentru începerea negocierilor și să nu mai tot uh, amânați începerea acestor negocieri. A doua întrebare. Ați menționat fondul fiduciar pentru Mediterană și Africa. E foarte necesar acest fond. Urmăresc și inițiativa ministrului de externe italian Alfano în acest domeniu. Dumnealui sugera să ne concentrăm pe combaterea traficului de ființe umane. Din păcate, acest trafic uh, <laughs> e strâns legat de fluxurile de migrație și traficul de ființe umane deci continuă și pe teritoriul Uniunii Europene. Acum, viitorul uh, Irakului de Nord după înfrângerea ISIS. Ar putea Estonia să ne ofere niște garanții pe termen lung pentru construirea stabilității în această regiune, mai ales pentru minoritățile religioase, pentru creștini. Uh, Mulțumim, domnule Chele, domnul Mavrides. Thank you, Chairman. Mulțumesc, domnule președinte. În primul rând, good success to your presidency. Urez bun venit uh, domnului ministru și urez mult succes. Trec direct la întrebarea mea. Voi citi o propoziție direct dintr-un document intitulat Programul uh, Estoniei pentru Consiliul de Afaceri Externe. Către sfârșit se spune în text. În funcție de progresele făcute, suntem gata să lucrăm la mandatul de negocieri pentru modernizarea Uniunii Vamale UE-Turcia. Domnule ministru, vă rog să vă puneți acum căștile pentru că voi vorbi în limba mea maternă. As far as yes, give you all the time in the world. Las tot timpul din lume să vă puneți căștile. Ok, having read that, I'm gonna... După ce am citit aceste lucruri, vă voi spune următorul lucru. În Parlamentul European avem două îngrijorări majore în ceea ce privește comerțul cu Turcia. În primul rând, de natură politică și o condiție legală. Condiția legală e recunoașterea Republicii Cipriote, un stat membru, de către Turcia lucru nesoluționat de ani de zile. Acum, problema de natură politică are de a face deci are de a face cu situația din Turcia. Ce credeți dumneavoastră despre uh, presiunile care se fac acum? natură economică. Ce veți face? Veți face vă veți uh, preface că nu se întâmplă nimic în Turcia? Acum, după um, eșecul negocierilor despre care ați vorbit dumneavoastră. E clar că Turcia în continuare uh, își bate joc de dreptul internațional și de dreptul european. Deci ce veți face față de atitudinea Turciei? Vă veți preface că nu vedeți nimic? Domnul Austreviciu are cuvântul acum. Mulțumesc. Uh, in fact, congratulations. Uh, Încep în primul rând pe a-l felicita pe ministrul uh, Estoniei. E momentul să avem o perspectivă proaspătă în ceea ce privește viitorul acestor activități. ultima zi de ratificare astăzi. Association Agreement. The Council made its, uh... Acordul de asociere UE-Ucraina. E o mare realizare, a durat ceva timp, însă totuși iată am ajuns aici. Summitul uh, pentru parteneriatul răsăritar va avea loc în timpul președinției dumneavoastră, domnule ministru. Ce progrese strategice credeți că se pot face în cadrul acestuia? Credeți că e o platformă care funcționează bine sau nu, uh, cu care Uniunea Europeană ar trebui să fie mulțumită, de care Uniunea ar trebui să fie mulțumită sau Poate că ar trebui să folosim experiența acumulată în cadrul acestui parteneriat uh, răsăritar și pentru țări din zona Mediteranei, din uh, Africa de Nord, de pildă. Deci ar vrea să știu ce credeți despre asta. Acum, referitor la parteneriate. Am văzut scrisoarea comună a Ucrainei, uh, Moldovei și Georgia, președinților parlamentelor acestor țări care Întreabă care sunt perspectivele lor de aderare. Spuneați că e un motiv de o motivare pentru a face și mai multe reforme. Însă când se va trece la următorul pas? Când vom uh, veni în întâmpinarea acestor așteptări? Dar pentru a promova progresele acestor țări și pentru a le sprijini pe calea unor realizări efective e nevoie de mai mult. Mulțumim, domnul Pedra. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc, domnule ministru. Euh, êtes venu aujourd'hui. Votre pays prend la présidence euh, tournant de l'Union plutôt que prévu. Președinția dumneavoastră intervine într-un moment complicat. Suntem confruntați cu mai multe provocări, printre care unitatea noastră în contextul Brexit. Referitor la dimensiunea de afaceri externe, ați prezentat o viziune realistă, ați spus că unitatea ne va face mai puternici pe scena internațională și ne va putea face să obținem securitatea de care au nevoie cetățenii. Combaterea extremismului, a terorismului trebuie să continue cu hotărâre și așteptăm progrese mm, la summitul cu parteneriatul răsăritean, ca și de la summitul UE Africa. Și ne așteptăm să se îmbunătățească relațiile între UE și NATO. Puteți conta pe sprijinul nostru. Acum câteva cuvinte despre aderare, deoarece, din păcate, cred eu, nici acum nu se face o trimitere explicită în, la aderări în programul președinției. Am citit editorialul dumneavoastră în European Western Balkans și a spus uh, extinderea investiției strategică pentru Europa, pentru a promova valori și stabilitate pe continent. Însă ar trebui să devină un reflex pentru toate președințiile, să menționeze explicit extinderile pentru a da speranță și curaj țărilor uh, care vor să ni se adere pentru că acestea să întreprindă reforme. Ce s-a tot întâmplat? O președinție, de exemplu, menționează extinderea următoare, nu o vom mai face. Acum, ca raportor pentru Bosnia, ce credeți despre um, calea acestei țări către Uniunea Europeană? Credeți că în timpul precedenței noastre veți pregăti următorul pas? Și, în al doilea rând, ce credeți despre dezbaterea cu privire la modificarea legii electorale? E o dezbatere care um, e foarte aprinsă acum în Bosnia și Herțegovina. Mulțumim. We have Mr. Milan Mon. Domnul Milan Mon. Mulțumesc. Domnule ministru, vă mulțumesc și vă urez uh, mult succes în timpul președinției care tocmai a început. Prim-ministrul dumneavoastră săptămâna trecută la Strasburg în plenară, când a vorbit despre prioritățile președinției estoniene, spunea că uh, această președinție va contribui și citez la pregătirea summiturilor Uniunii Europene uh, cu țările din zona Caraibilor și Americii latine. Cred că acest summit va avea loc în Salvador în toamna aceasta și aș vrea să știu dacă ne puteți da niște informații, ce așteptări aveți de la acest summit atât de important și tot referitor la continentul american. În lunile următoare au loc negocierile pentru acordul UE-Mercosur. Ați putea da informații în legătură cu situația acestor negocieri, la ce vă așteptați în timpul acestui semestru? Eu aș vrea să dăm un imbold important acestor negocieri care trec prin niște clipe importante acum, mai ales că în uh, Argentina și Brazilia avem uh, noi președinți. Deci e momentul potrivit pentru a obține acest acord pe care îl așteptăm de mult timp. Și acum, de asemenea, avem uh, renegocierile pentru aprofundarea acordului UE-Mexic și UE-Chile. Mulți eurodeputați sperăm că aceste negocieri cu Mexic și cu Chile să se încheie în timpul acestui semestru, în timpul președinției dumneavoastră. Deci, dincolo de ce ne-ați spus dumneavoastră legătură cu vecinătatea uh, UE în sud și în est, să ne dați câteva informații despre relațiile între Uniunea Europeană și America Latină. Deci, uh, summitul lui CELAC, Mercosur și uh, respectiv negocierile cu Mexicul și Chile. Ce întrebări uh, detaliate și bune. Domnul Arneliț, mulțumesc pentru prezentarea programului dumneavoastră. Am două întrebări și mă aflu aici în sală, două domenii. Dumneavoastră ați fost ministru al apărării în Estonia și încep discuțiile acum despre Fondul European de Apărare. Am avut o reuniune despre buget astăzi, întrebarea care s-a pus de unde provin acești bani. Eu, de asemenea, prevăd că va fi un uh, subiect foarte important pentru Uniunea Europeană, pentru a-și consolida unitatea și mai mult, însă mă întreb dacă e să vorbim despre buget, Parlamentul European și-ar dori să aibă un uh, cuvânt de spus. Ce credeți despre dimensiunea um, uh, externă și comună în ceea ce privește exporturile de arme? Deci am putea avea aici o um, perspectivă europeană. Acum, în ceea ce privește obiectivele de dezvoltare durabilă. Mă zic că este un program uh, Estonia 2021. Credeți că am putea dezvolta mai mult aceste obiective și credeți că există aici noi uh, ocazii de a face ceva bun? Mulțumim, domnul Cucan. Mulțumesc, bun venit, domnule ministrul în Comisia AFET. Vă rog, profitați de ocazia aceasta de a fi președinți ca să dovediți cât de buni sunteți, deoarece eu știu că sunteți buni și vă urez mult succes. De-a lungul activității mele am acordat multă atenție regiunii Balcanilor Occidentali și vin cu multe întrebări la mine în traist, însă după ce v-am ascultat am rămas practic uh, uimit de tot ceea ce mi-ați spus, practic. Un sfat uh, umil v-aș da totuși. Din ce spuneați dumneavoastră? Spuneați că extinderile nu sunt prioritatea dumneavoastră, să presupun că nu veți face doar o treabă de mantenență în ceea ce privește extinderile, că veți fi totuși atenți extinderile Balcanului Occidental devin din ce în ce mai important în activitățile tuturor instituțiilor europene. Deci, în această privință, ar fi foarte bine dacă în declarațiile dumneavoastră ați include și importanța pe care o acordați extinderii. După faimoasa declarație a lui Jean-Claude Juncker de acum trei ani, tot Trebuie să liniștim pe partenerii noștri din Balcanii Occidentali, care sunt foarte sensibili la acest subiect. Deci cum veți aborda toate aceste lucruri pe care le-ați menționat? Ve, o veți face într-un mod obișnuit, așa cum e rutina la Consiliu, sau veți crea un task force? Ce veți face? Ar fi bine ca vocea Uniunii Europene să se audă clar în Balcanii Occidentali și să fie percepută ca vocea unui partener uh, credibil și fiabil. Mulțumesc! And thank you, Mr. Minister. Ana Jelena Zovcu. Așa cum au spus colegii mei, partea importantă din, din discursul nostru se referea la uh, extindere, să mă îngrijorează o scurtă propoziție referitoare la Bosnia și Herțegovina și definiția dumneavoastră în legătură cu cine trebuie să uh, se implice în luarea deciziilor și ați vorbit despre autoritățile locale. Să nu uităm că e vorba aici doar de extindere și de protejarea frontierelor Uniunii Europene. E și o problemă de pace și securitate legată de Bosnia și Herțegovina. Un EU factor in this country, so I would really appeal on... Eu v-aș ruga să fiți mult mai atenți la ce se întâmplă cu Bosnia și Herțegovina se împlinește, se plinesc uh, deja în bun de la masacru de la Srebrenica și așa cum spunea și colegul nostru Preda, raportorul pentru Bosnia și Herțegovina, așteptăm și o soluționare a legii electorale. Deci de vă rog să fiți mai atenți cu privire la această țară și să vă asumați un rol de lider pentru găsirea unei soluții în această țară, deoarece Uniunea Europeană e practic uh, singurul partener cu uh, greutate morală acolo. Vă mulțumesc! Vom discuta și despre Albania și Kosovo în următoarele șase luni și v-aș fi și eu recunoscător dacă le-ați putea reaminti prietenilor noștri din Albania și din Kosovo că orice discursuri despre o Albanie unită și mare e periculos, e ceva periculos și uh, uh, mă surprinde să aud cum se de, discută despre asta în public în ambele țări. Eh, e la fel de periculos să se vorbească despre o Sârbie mare cât și despre o Albanie mare, în ambele țări. Deci o redefinire a frontierelor în această zonă e ceva foarte periculos. Um, vă mulțumesc pentru toate întrebările. Voi face tot posibilul să vă răspund la toate întrebările în minutele rămase. Și dacă nu voi reuși să o fac, vă voi, voi reveni ulterior la aceste întrebări și în scris. În primul rând, la întrebările domnului Tune Chelam. Cu privire la migrație, după cum spuneam, e nevoie de o abordare holistică. Când vrem să gestionăm această criză, trebuie să recunoaștem faptul că migrația întotdeauna a făcut parte din modul în care funcționează societate. Întotdeauna a existat o proporție semnificativă din populație aflată în mișcare din cauza dezastrelor uh, naturale cauzate de om sau pentru a-și uh, găsi o viață mai bună. Deci, pe de o parte, trebuie combătută imigrația ilegală, traficul de persoane umane, bineînțeles, sunt de acord cu dumneavoastră, trebuie combătut acest trafic, însă, în același timp, ar trebui să ne concentrăm pe canalele uh, legale de migrație către Uniunea Europeană. Pentru uh, ca acești oameni să poată migra într-un fel uh, cât mai omenesc cu putință. În ceea ce privește factorii care îi atrag pe acești uh, oameni, bineînțeles, acești factori sunt foarte complexi. Bineînțeles, când ne gândim la viețile omenești care trebuie să salvate pe mare, e un uh, imperativ, e ceva ce ține de salvarea vieții oamenilor, însă e drept, uneori sunt implicate acolo și ONG-uri, situația devine cumva mai complicată. Poate că din cauza ONG-urilor uneori cei care fac trafic cu persoane își fac mai ușor uh, uh, activitățile ilegale. E clar că trebuie să avem grijă de viețile acestor oameni care sunt în pericol și în același timp să nu constituim un factor de atragere a altor oameni. Acum, viitorul în Irakul de Nord. Acolo, practic, există o catastrofă umanitară deja în curs. Trebuie oferită asistență umanitară celor afectați de războiul de acolo, în Irak, ca și în Siria de altfel. Nu putem să o facem impunând condiții politice să când va veni perioada reconstrucției, acolo, bineînțeles, poate interveni o anumită condiționalitate și așa ar trebui să fie. Însă trebuie făcută distinția între operațiunile de asistență umanitară pentru cei care au această nevoie urgentă și faza ulterioară de uh, după conflict de reconstrucție viitorul Irakului ca entitate și viitorul Siriei ca țară uh, sunt în joc aici și trebuie să fim uh, foarte atenți atunci când vom promova ideea redesenării frontierelor. Situația Irakului de Nord ar trebui soluționată în cadrul constituțional al acelei țări, deși Constituția e uh, fragilă și, bineînțeles, autoritățile statale poate nu pot să exerciteze pe deplin controlul asupra teritoriului. Domnul Mavrides, întrebați despre relațiile UE-Turcia. Bineînțeles că Turcia ar trebui să respecte pe deplin uh, toate standardele înalte uh, pe care le așteptăm de la o țară candidată. orice progres trebuie realizat din prisma uh, respectării acestor criterii. Da, cunosc situația din Cipru. La un moment dat poate că am fost uh, foarte optimiști în legătură cu posibilitatea de a soluționa această problemă pe termen mediu. Nu sugerez că ar trebui să renunțăm la orice speranță. și clar Turcia va trebui să aibă o abordare mult mai constructivă pentru a ușura soluționarea problemei. Domnul Austreviciu se întreba despre parteneriatul estic. Cred că ar trebui să ne concentrăm clar pe implementarea acordurilor de asociere și acordurilor de liber schimb. Este țări în care există rezultate bune deja. Trebuie promovată uh, o anumită agendă economică pentru a îmbunătăți competitivitatea. Dar e și un exercițiu de comunicare în mare parte, deoarece eu cred că se pune mult prea mult accesul pe formularea individuală a declarațiilor, a comunicărilor, decât pe beneficiile practice pe care pot să le obțină cetățenii de pe urma implementării acestor acorduri. Și în același timp ar trebui să spunem foarte clar că orice țară are dreptul suveran de a-și stabili propriile obiective și orientările politice. Și nicio țară terță nu poate să se implice în ceea ce privește opțiunile suverane ale altui stat. Aceasta este declarația pe care sperăm să o putem adopta la summit. Și ne vom uh, inspira din conținutul declarației uh, summitului de la Riga. Domnule Preda, da, Brexit-ul e clar uh, un eveniment important, însă Consiliul are un rol limitat. Ceea ce ne dorim noi ca președinție în timpul uh, negocierilor Brexit e să menținem, să menținem uh, um, legătura între delegații și domnul Barnier și să menținem unitatea celor 27 de state membre. Există chestiuni importante care trebuie soluționată, problema cetățenilor, frontiera cu Irlanda de Nord, jurisdicția curții. Echipa de negociatori a Uniunii Europene este foarte competentă și cred că la un moment dat statele membre vor lua o decizie despre uh, viitoarea relație. Însă, în timpul negocierilor în sine, rolul nostru este destul de limitat. Să vrem să fim niște intermediari buni, niște mediatori buni. Summitul UE Africa summit foarte important, cu subiecte foarte importante care vor fi discutate, investirea în tineret. Când ne uităm la tendințele demografice de pe acest continent, vedem clar că alcătuirea demografică va fi un motiv pentru care mulți vor alege să emigreze. De aceea va trebui create oportunități acolo pe continentul african. E singura cale posibilă de soluționare a problemei legate de migrație, pe lângă alte uh, crize de natură economică. Acum, relația UE-NATO. Într-adevăr, e ceva important. Eu țin să-l felicit pe președintele Tusk și pe generalul Stoltenberg pentru eforturile făcute și munca grea pentru a obține confirmarea acestei cooperări. Există mult potențial aici. Domnul Liț s-a referit la același subiect. Acum, cadrul financiar multianual, nu cred că se cuvine să vorbim noi despre acest CFM, putem lansa proiecte importante fără să afectăm uh, banii alocați în uh, uh, anumite programe importante. Va trebui să dăm dovadă de creativitate pentru a finanța operațiuni ale Uniunii Europene în așa fel încât să nu ne reducem din abilitatea pe care o avem de a folosi instrumente pe care până acum uh, am ezitat să le folosim. Industria de apărare europeană. Aici încă mai sunt multe de făcut pentru a avea niște aranjamente juridice în ceea ce privește exportul de arme. Să suntem gata să ne implicăm în mod constructiv în aceste negocieri în timpul președinției noastre. Domnul Milamon, summitul cu țările din America Latină și Caraibe. Ca și summitul de la Abidjan, summitul din Salvador va fi organizat împreună de SEAE și Comisie. Vrem să contribuim constructiv la pregătirile acestui summit și să ne implicăm activ în organizarea evenimentelor. referitor la acordurile cu Chile, respectiv Mexic. Noi dorim să jucăm un rol constructiv și negocierile comerciale e clar că sunt foarte complexe, e nevoie de mult timp și o abordare specială pentru a avea succes. Însă, în alte contexte, uh, cred că putem face progrese mai rapide. Din partea domnului Cucan s-a pus o întrebare legată de extindere. Nu pot să spun că extinderea nu este o prioritate pentru noi, bineînțeles că este, dar trebuie să avem o abordare realistă pentru că niciuna din țările candidate deocamdată nu se află la ușa de intrare a UE. Și dacă ne gândim și la provocările interne ale Uniunii, e clar că nu există destul entuziasm pentru a avea un nou val imediat de extindere. Însă mă gândesc în special la Serbia, Kosova, Kosovo sau alte țări candidați, țări importante și am spus-o deja, e important să profităm de oportunitate atunci când aceasta apare. Trebuie să avem obiective strategice care să ne îndrumeze, să lucrăm uh, foarte clar pentru a face reforme, și uh, să transmitem acest mesaj al reformelor în termeni foarte sinceri. Poate că Europa nu este pregătită la momentul acesta uh, pentru a avea o imediată extindere sau pentru a primi noi membri, însă această dinamică s-ar putea să se schimbe dacă lucrurile merg așa cum trebuie. Și atunci e important ca aceste țări să fie și pregătite, pentru că noi dorim să le asistăm, să susținem aceste țări, și ambele părți uh, trebuie să dea dovadă de această responsabilitate și angajament. Întrebarea referitoare la Bosnia din partea doamnei Zovco și care a fost menționată și de domnul Preda. cred că e important să se implementeze în continuare agenda de reforme și să se ofere răspunsuri la chestionarul Comisiei. Țara sau autoritățile țării respective trebuie să demonstreze că sunt capabile să vorbească cu o singură voce și asta nu s-a întâmplat întotdeauna. Suntem conștienți și de interferențele externe uh, care au apărut uh, în afacerile interne ale Bosniei dar sunt oarecum încurajat de unele evenimente recente, însă știm cu toții că există probleme și dificultăți. Trebuie să dăm dovadă și de o atitudine inovatoare atunci când e vorba de abordări constituționale pentru a rescrie limitele. Cred că trebuie să încurajăm în primul rând autoritățile de acolo la nivel național și la nivelul entităților să dea dovadă de o atitudine constructivă pentru a atinge obiectivele comune și noi, Uniunea Europeană, trebuie să demonstrăm că suntem dispuși să îi susținem până la capăt. În sfârșit, domnule președinte, sunt absolut de acord cu dumneavoastră atunci când spuneți că această retorică uh, inflamatorie la frontierele Balcanilor Occidentali nu este prea de ajutor. Și vreau să vă mulțumesc și dumneavoastră și multora dintre colegii de aici pentru tot ce ați făcut, pentru că uh, atât în ceea ce privește Albania cât și alte țări din Balcanii Occidentali, Munca dumneavoastră este una uh, meritorie, atât uh, din punctul de vedere al regiunii, cât și la nivelul instituțiilor europene. Parlamentul, de altfel, și-a adus contribuția într-un mod foarte pozitiv pentru a avea niște Balcani occidentali mai stabili și mai siguri. Din păcate, e vorba aici de uh, un proces care nu s-a încheiat, e clar. Mulțumesc, domnule ministru. Vă urăm uh, succes uh, în timpul președinției uh, estone. Veți călători mult, veți fi deseori la Bruxelles. Am avut un schimb de opinii foarte util și încheiem acest punct de pe ordinea de zi. Și v-aș reaminti că următorul punct are loc cu ușile închise, deci doar membrii autorizați și staful grupurilor sau funcționarii europeni pot rămâne în sală, iar ceilalți va ruga frumos să părăsiți sala. <laughs>